Dear colleagues, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua. Aș dori să-i spun un bun venit uh, călduros președintelui BC Luis de Guindos. Înainte de a trece de schimbul de opinii cu dumnealui, am câteva comunicări. Trebuie să adoptăm în primul rând ordinea de zi. Vă mulțumesc. Apoi, adoptarea proceselor verbale a reuniunilor din 29 noiembrie, 13 decembrie 2018 și 25-26 februarie 2019. Vă mulțumesc! Un rezumat pe scurt al recomandărilor și deciziilor luate de coordonatori. Nu, ex- nu am discutat în mod specific Brexitul. Coordonatorii de asemenea și-au uh, exprimat uh, mulțumirea cu serviciul uh, furnizat pe parcursul acestui mandat legislativ cu Poldepa și EGOV. Am considerat că um, procesele ver- verbale ale mecanismului unic de supraveghere și a sistemului unic, unic de supraveghere a audierilor publice ar trebui să fie cerute și publicate. Bugetul pe 2020, prioritățile ECON marți 20 martie seara a fost uh, termenul limită pentru comentarii legate de proiectul uh, de scrisoare pentru scrisoarea buget. În ceea, ce, în ceea ce privește grupul de lucru privind asistența financiară, am avut o reuniune cu comisarul Moscovici în data de 6 martie la Strasburg și cu domnul Modi, secretariatul va continua să caute posibilitatea organizării unei reuniuni cu președintele BC Draghi în uh, luna iulie, în ceea ce privește dosarul pactului fiscal după scrisoarea președintelui AFCO din 7 martie privind modul în care este interpretat articolul 171 din regulamentul de procedură. S-a continuat, președintele a adus aminte că coordonatorii sunt divizați în ceea ce privește dosarul pactului uh, fiscal și nu s-a schimbat nimic uh, din punctul de vedere al uh, deciziei coordonatorilor de a face ceva privind pactul uh, fiscal. Deci, uh, conferința președinților este cea care decide proiectul de ordine de zi pentru plenară. Și în fine, știți că astăzi vom vota și aș dori să vă aduc aminte că am ajuns la un acord privind revizuirea sistemului european de supraveghere financiară în data de 21 martie S-a convenit păstrarea structurii de guvernanță actuală. ESMA va avea competențe directe de supraveghere în ceea ce privește indiciile, indicii critici din state terțe și cei care îi administrează și asupra celor care furnizează servicii de, uh, raport, uh, de raportare. Apoi, în ceea ce privește fiscalis, uh, acordul parțial a fost confirmat în data de 21 martie. Colegiuitorii au um, convenit să continuă programul fiscalis și pe viitorul CFM, să îi îmbunătățească în normele de transparență, mai ales când vine vorba de experții externi, să punem accentul pe lupta împotriva fraudei, evaziunii și planificării agresive fiscale. Am convenit de asemenea să permitem invitarea unor experți din state terțe, mai ales din țări mai puțin dezvoltare, pentru a avea un grad suficient de flexibilitate ca acest program să reacționeze noilor evoluții în viitoarea perioadă de uh, programare. În ceea ce privește actele delegate și cele de până în aplicare, totul depinde de acordul orizontal privind CFM-ul. Acestea fiind spuse, îmi cer scuze domnului vicepreședinte de Windows pentru aceste comunicări lungi. Și acum putem trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. Spun din nou uh, bun venit vicepreședintelui Luis de Guindos, care este aici, uh, pentru a ne prezenta raportul anual al Băncii Centrale Europene pe anul 2018, publicat în 22 de limbi oficiale pe pagina de internet a Băncii Centrale Europene astăzi la orele 15 și se acoperă, se, sunt acoperite politicile, activitățile BCE în uh, domeniul economic și financiar pe anul 2018, inclusiv politica monetară, sectorul financiar, infrastructura și uh, piețelor și plăților, serviciile financiare oferite altor instituții, uh, guvernanță instituțională și corporatistă. BCE a publicat de asemenea răspunsul la comentariile și uh, propunerile făcute de Parlamentul European în rezoluția privind uh, raportul anual Băncii Centrale Europene pe anul 2017. Deci este o dezbatere importantă și utilă și aș dori uh, să-i dau acum cuvântul președintelui, uh, vicepreședintelui BCE. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei ECON, domnilor și domnilor. Este o onoare să mă aflu aici, în fața dumneavoastră, pentru prima dată în calitate de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene și mă bucură faptul că vă pot prezenta raportul anual al Băncii Centrale Europene pe anul 2018. Raportul anual este uh, Uh, principala uh, posibilitate prin care Banca Centrală Europeană poate fi uh, controlată așa cum se prevede în tratatele europene. Însă relația noastră cu Parlamentul European depășește cerințele din tratate. Ca parte din această relație sănătoasă și constructivă, astăzi am publicat un răspuns în scris privind rezoluțiile Parlamentului European legate de raportul anual anterior facem uh, trimitere la profiturile mm, obținute în urma programului uh, de piață de achiziționare de uh, active. În intervenția mea o să discut politicile monetare mm, ale Băncii Centrale europene în 2018 și impactul asupra economiei din zona euro. După cum am uh, susținut în uh, raportul anual, trebuie ca politica de stimulare monetară să continue pentru ca inflația să se apropie de niveluri apropiate, dar sub 2% pe termen mediu. Și în acest punct de vedere o să vă prezint pe scurt uh, deciziile luate de Consiliul Guvernatorilor BC în data de 7 uh, martie. Și uh, o să discut elementele cheie pe ordinea, pe agenda financiară europeană acum uh, când ne apropiem de sfârșitul mandatului legislativ. Măsurile de politică monetară au contribuit în continuare la condițiile favorabile de finanțare, sprijinând expansiunea în zona euro în anul 2018. Ratele de creditare pentru firme în euro au rămas la niveluri uh, joase din punct de vedere uh, istoric și au susținut uh, creșterea economică observată de la începutul anului 2018. În ceea ce privește uh, programul de achiziționare de active din partea sectorului uh, corporatist, CSPP, acesta um, a permis ca în bilanțurile bancare să se elibereze capacități uh, care apoi au avut un impact pozitiv asupra uh, furnizării de credite întreprinderilor mici și mijlocii. Um, creșterea economică a, s-a decelerat în anul 2018, când uh, PIB-ul a crescut cu 1,8% față de 2,4% în 2017. Principalul motiv uh, este legat de impulsurile mai slabe provenind din schimburile comerciale uh, globale. Un exemplu este tranziția înspre noile standarde de emisie pentru autoturisme, care au cauzat anumite blocaje în sectorul european de producție de autoturisme. Măsurile pentru a, pentru a susține inflația subiacentă uh, nu au fost foarte pregnante în anul 2018. Însă, inflația în general este în creștere. Crește, um, puterea subiacentă a economiei um, interne din Europa a uh, împins în sus salariile și um, suntem încrezători că inflația este pe calea de a se apropia de uh, procentul de 2% fără a-l atinge pe termen mediu. În acest uh, context am uh, decis să punem capăt uh, achizițiilor nete de active până la sfârșitul anului 2018. Uh, În același timp, am uh, recurs la semnalele privind nivelul viitor al uh, ratei dobânzii ca un instrument principal care să susțină politica expansionistă monetară de care este nevoie. Am, am adăugat, uh, drept urmare, în mod explicit o componență bazată pe date, pe lângă uh, cea bazată pe situație. Combinația celor două comp- uh, componente reflectă angajamentul nostru de a avea o politică de expansiune pentru a ne putea respecta mandatul privind stabilitatea pre- prețurilor am, în continuat, am continuat să reinvestim uh, profiturile din, obținute din activele achiziționate și prin aceste reinvestiții și uh, cu semnalele privind nivelul viitor la ratei de uh, dobânză, vom susține în continuare condiții favorabile de finanțare. Din a doua jumătate a anului 2018, expansiunea din zona euro a scăzut și mai puternic decât uh, preconizasem. Această moderație foarte probabil va continua și în anul 2019. Impactul factorii, factorilor temporari uh, interni care uh, opresc creșterea uh, Uh, s-a dovedit a fi unul care durează mai mult decât uh, crezusem inițial și persistența nesiguranțelor legate de factori uh, geopolitice, amenințarea reprezentată de protecționism și vulnerabilități din piețele emergente afectează în mod negativ atmosfera economică. Tocmai de aceea am considerat că în anul 2019 creșterea anuală nu va depăși 1,1% până la urmă, factorii adversi care afectează creșterea uh, vor fi depășiți. Preconizăm că în anul 2021 vom reveni la, un rat, la o rată de creștere de 1,5%, așa cum credeam înainte. Condiții de finanțare mai bune, uh, îmbunătățiri din punctul de vedere al ocupării, creșterea salariilor și uh, Uh, extinderea activității globale, chiar într-un ritm, chiar dacă se va întâmpla într-un ritm mai decelerat, va uh, susține creșterea economică în zona euro. Cu toate acestea, există Uh, presiune asupra uh, prețurilor pe plan intern. Inflația de bază nu accelerează așa de repede cum ne-am uh, dori, ceea ce înseamnă că probabil inflația nominală va ajunge la 1,6% la sfârșitul anului 2021. Deci avem nevoie în continuare de politici monetare expansioniste. Cu ocazia reuniunii din martie am decis să ajustăm Um, partea bazată pe date a semnalelor privind uh, nivelul uh, viitor al ratei de dobândă, confirmând uh, acest nivel cel puțin până la sfârșitul anului 2019. Am extins perioada acestor rate reduse de dobânză și mai mult, uh, reducând la minim orice um, așteptări privind posibilă măriri a ratei de dobândă până la sfârșitul acestui an. Și în plus, furnizăm și alte uh, măsuri în acest sens. Am observat în plus că chiar dacă condițiile de creditare oferite de bănci uh, au un caracter favorabil, perspectiva mai slabă de viitor ar, s-ar putea să afecteze termenii și condițiile în care băncile um, dau uh, credite um, societăților comerciale și gospodăriile. Tocmai de aceea um, ne-am uh, uh, asigurat că obligațiunile băncilor față de Banca Centrală Europeană nu va afecta mecanismul de transmisie a politicii monetare. Deci am lansat uh, Uh, operațiunile de refinanțare pe termen mai lung cu numărul 3, care a început, uh, s-a spus că acest program va începe, va începe în septembrie 2019, se va încheia în uh, martie 2021 cu o perioadă de scadență de maturitate de 2 ani. Băncile vor putea împrumuta până la 30% din portofoliul de credite eligibile la o rată de dobândă favorabilă. În general, măsurile pe care le-am luat în martie cred că semnalizează hotărârea de a oferi uh, politica monetară expansionistă de care avem nevoie pentru a ne atinge obiectivul legat de inflație. Uitându-ne înapoi la anul trecut, uh, mediul stabilității financiare s-a confruntat cu mai multe uh, provocări ceea ce se reflectă și indicatorii de stres sistemic. Analiza, analizele din raportul al Băncii Centrale Europene ne arată că anumite evoluții au susținut stabilitatea financiară. O, este vorba de creștere economică și, o de, o, și de o mai bună re, reziliență a băncilor. Însă, activități foarte riscante în anumite segmente ale uh, pieței financiare au reflectat uh, um, prețul redus pentru anumite riscuri și, în plus, uh, absența unei clarități în ceea ce privește Brexitul uh, nu a făcut decât să uh, agraveze și mai mult uh, insecuritatea politică. Există anumite vulnerabilități care s-ar putea să genereze efecte și mai multe efecte adverse dacă acestea interacționează cu riscuri care afectează în acest moment perspectiva economică a zonei euro. Dacă este să privim înapoi la acest uh, mandat legislativ, uitorii Uniunii Europene au făcut pași importanți în uh, domeniul reglementării financiare, ceea ce a contribuit la un sector financiar uh, european mai rezilient. Multe din reformele cu caracter uh, de reglementare cauzate în urma uh, crizei financiare au fost definitivate până acum. Însă băncile europene nu pot să-și desfășoare activitatea în lipsa unui cadru cu totul și cu totul integrat și cetățenii europeni nu pot uh, profita cu totul de beneficiile aduse de o adevărată piață unică bancară. Avem nevoie de mai multe eforturi pentru a dezvolta o adevărată uniune a, a piețelor de capital și uh, din aceste motive definitivarea Uniunii uh, Bancare și dezvoltarea, consolidarea Uniunii Piețelor de Capital trebuie să rămână extrem de importante în viitorul mandat legislativ. Așa cum am discutat în raportul anual în anul 2018, Banca Centrală Europeană uh, și-a dus contribuția prin uh, sfaturi tehnice și expertiză în acest domeniu. Și următoarele luni, înaintea noi legislaturi, uh, cred că vor fi o ocazie perfectă pentru a continua acest uh, proces de reflexie privind pașii necesari pentru a definitiva reformele pe care le-am făcut până acum. O adevărată Uniune a Piețelor de Capital și o Uniune Bancară defini- definitivată vor avea un rol esențial pentru o mai bună funcționare a Uniunii Economice și Monetare există o lipsă a partajării riscului privat într-un model, într-un context transfrontalier, așa cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii, de exemplu. Din punct de vedere al uh, instituțiilor, un mecanism comun de protecție a Fondului Unic de Rezoluție și avansarea EDIS vor fi deosebit de importante pentru a conferi credibilitate Uniunii Bancare. Eurosistemul a avut un uh, rol important uh, în ceea ce privește integrarea um, piețelor financiare pentru a facilita um, plăți instante paneuropeană, uh, Eurosistemul a lansat un serviciu ino- inovativ TIPS, care permite anumitor firme individuale să transfere bani în, uh, într-un context electronic și ca transferurile respective să fie efectuate în mai puțin de 10 uh, minute însă uh, avem nevoie de alte politici desfășurate și pe alte fronturi. De exemplu, o mai bună aplicare a normelor bugetare și o mai bună coordonare a politicilor economice sunt deosebit de importante pentru ca zona euro să devină și mai rezilientă și pentru a conferi încrederea necesară statelor membre necesară pentru a uh, integra și mai mult această uh, piață. Pe de o parte, este important să îmbunătățim guvernanța și capacitatea uh, operațională a mecanismului european de stabilitate cu respectarea totală a dreptului comunitar. Acest lucru îi va asigura mai bine pe, pe, va asigura mai bine statele din zona euro în fața unor șocuri uh, grave și pe de altă parte crearea unui instrument bugetar uh, dedicat convergenței și competitivității pentru zona euro ar îmbunătăți reziliența uh, zonei euro și a fiecărui stat uh, membru în parte. În concluzie, aș dori să mulțumesc acestei comisii pentru relația constructivă pe care instituțiile noastre au uh, dezvoltat-o în ultimii cinci ani Știți că cetățenii în această perioadă au cerut răspunsuri eficace și concrete la provocările economice și uh, financiare și dumneavoastră ați avut un rol deosebit de important pentru a ne asigura că uh, tragerea la răspundere a Băncii Centrale Europene se desfășoară într-un mod adecvat. În plus, ca și colegiuitori, ați proiectat și ați adoptat reformele care au făcut posibil ca astăzi să avem o uniune mai puternică. Știți mai bine decât mine că reformele uh, trebuie continuate și că beneficiile acestor eforturi nu sunt întotdeauna ușor de comunicat. Și cu toate acestea, Eurobarometrul din decembrie a, ne arată că sprijinul pentru euro a crescut în anul 2018 la 75%. Este drept urmare posibil să plecăm de la acest uh, uh, sprijin și să avansăm și mai mult pe această cale de a crea o Uniune Economică și uh, Monetară mai integrată. Mulțumesc, domnule vicepreședinte de Gindos. Vă mulțumesc pentru ce face Banca Centrală Europeană mai ales ținând seama că perspectiva economică, așa cum ne arată ultimele date, ne demonstrează că ultima decizie luată de BCE poate fi considerată a fi una foarte înțeleaptă și așteptăm decizia pe care o veți lua în următoarea lună pentru a putea face față acestei încetiniri a creșterii economice din Europa. Vă mulțumesc și pentru ce a spus vis-a-vis -vis de reformarea Uniunii economice și uh, monetare și de necesitatea ca mecanismul european de stabilitate trebuie să respecte uh, tratatele europene și din punctul de vedere al mărimii instrumentului bugetar, unii sunt mai ambițioși decât alții, dar este o chestiune care trebuie să fie discutată atât în comisia noastră, dar și în Banca Centrală Europeană și între statele membre și în fine aș dori să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă între instituțiile noastre. Este o plăcere să vă avem alături de noi Ne-ați adus aminte că ați participat pentru prima dată la această audiere în, ca, în calitatea, în noua calitate pe care o ocupați acum, însă relația noastră este una mult mai uh, veche și mulțumim Băncii Centrale Europene în general pentru cooperarea pe care a avut-o cu Parlamentul European. Cred că în acest mandat am reușit să îmbunătățim dialogul și să cooperarea, să, spri, să sprijinim uh, Uh, să îmbunătățim independența Băncii Centrale Europene, permițând în același timp o mai bună monitorizare din partea Parlamentului European, ceea ce este extrem de important și sunt sigur că Parlamentul European va continua dezvoltarea acestei relații. Trecem acum la membrii uh, Comisiei. Primul vorbitor este domnul Langen. Vielen Dank, Herr de Gindos. Herzlich willkommen zu, zu Ihrer Mulțumesc, domnule de Ghindos. Bun venit la prima prezentare a dumneavoastră aici în Parlamentul European. Mi se pare însă destul de dezamăgitor că avem aici numai șapte membri în sală atunci când dumneavoastră ne prezentați primul raport anual. Însă aceasta are legătură cu siguranță și cu ziua în care se desfășoară această întâlnire și cu sfârșitul legislaturii. Vreau doar să notez acest lucru. Cu toate acestea, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport anual împreună cu președintele BCE și cu mai mulți membri ai bordului de uh, guvernare am discutat despre foarte multe aspecte și vreau să menționez trei puncte aici. În primul rând, rata inflației. Oficiul uh, Statistic European ne spune astăzi că rata inflației este de 1,4 și a scăzut la 1,4, însă în același timp rata șomajului a atins și ea cel mai jos nivel din 2008. Așadar, vești destul de pozitive. Rata inflației, mai ales, care în ultima vreme a depins foarte mult de prețul energiei și care a fost și influențată de digitalizare, este, după definiția proprie a Băncii Centrale Europene, sub sau aproape de 2%, uh, de 2%. Ce face BCE-ul dacă aceasta cade mai jos pentru că nu prea se poate face politică monetară împotriva prețurilor energetice. Și de aceea am uh, o întrebare. Ce faceți dumneavoastră cu inflația de bază? Pentru că nu se poate influența prin aceste um, prețuri uh, de energie. Și BCE-ul a spus de asemenea că noi măsuri ar putea să fie luate în calcul fără un program de, um, nou program de uh, împrumuturi pentru bănci. Aș fi vrut să știu în care pachet de măsuri aceste um, noi tipuri de dobânzi ar putea să schimbe structurile băncilor actuale. Și al treilea punct, uh, finalizarea Uniunii Bancare, Uniunii uh, piețelor de capital. Știți că în Parlamentul European au existat rezerve foarte mari față de proiectul de sigura, securizare a depozitelor și cred că dumneavoastră știți acest lucru. Întrebarea este ce așteptați de la următoarea legislatură, um, având în vedere EDIS, um, și care este părerea uh, statelor membre și ce părere aveți despre ace- poziția acestor state membre. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Lange. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, uh, domnule de Lange. Ați adresat o întrebare privind inflația subiacentă, ratele dobânzii negative și impactul asupra băncilor și și uh, finalizarea Uniunii Bancare și importanța EDIS-ului. O să încerc să vă răspund la întrebări și uh, o să încep cu întrebarea cu privire la inflație. Am primit astăzi cele mai uh, recente date cu privire la inflație din luna martie. Probabil ați văzut uh, că inflația este de 1,4% și inflația subiacentă de 0,8%. Iar această scădere a fost uh, cauzată de evoluția prețurilor la energie, așa cum a spus și dumneavoastră, dar și uh, pentru că inflația subiacentă um, a, a stagnat uh, în, ultimii, în ultimele 3-4-5 luni la în jur de 1%, iar acum a scăzut Apoi, uh, ce se întâmplă cu inflația subiacentă este o întrebare foarte importantă și cel mai important lucru este că acum, uh, iată, avem o încetinire a creșterii economice și când se întâmplă acest lucru, bineînțeles, uh, asta um, afectează, inflația subiacentă. Dar mai sunt câteva elemente da, care, după părerea noastră, ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra inflației subiacente în următoarele semestre. În primul rând este vorba de această acest sistem de uh, acomodare prin strategiile noastre monetare pe care l-am pus în aplicare și, aș, și șomajului este acum redusă, s-au fost, au fost create 9 milioane de locuri de muncă de la sfârșitul crizei economice și um, în același timp am constatat că salariile cresc salariile cresc uh, cu 2,5% în unele țări, cum ar fi Germania, de pildă, unde sau poate mai puțin în unele țări, cum ar fi uh, Germania, unde condițiile sunt mai stricte. Dar mai rămâne un semn de întrebare. De ce nu uh, are un impact evoluția salariilor asupra prețurilor uh, și, eh, și asupra inflației subiacente. Va trebui să analizăm acest subiect. Poate e vorba de un decalaj sau de modificarea structurii piețelor. Se pune mai mult accent acum pe, pe economia digitală, pe internet. Asta ar putea să afecteze inflația. Trebuie să analizăm această situație cu mare atenție. Dar vreau să vă spun în același timp, așa cum am spus în prezentarea mea, că avem uh, o politică de acomodare a, a, la nivel monetar și am luat măsuri TLTRO și uh, instrumentarul de eficiență monetară și um, odată cu uh, reluarea activităților din a doua jumătate a anului, așa cum prognozăm noi, inflația, indiferent ce se întâmplă cu prețurile la energie, fiindcă asta nu putem să controlăm noi, bineînțeles, va începe să uh, să crească și asta va face, să, um, va face ca inflația subiacentă să ajungă la o convergență de sub 2%, așa cum uh, sperăm noi. Apoi, încă un aspect, uh, rata, ratele negative și impactul ratele dobânzii, uh, ratele dobânzii negative și impactul asupra sistemului bancar. Acestea, au, acestea sunt foarte importante pentru activitatea economică și uh, Um, îmbunătățirea activității economice din ultimii ani, înainte de această încetinire care a început să se manifeste la începutul lui 2018, a reprezentat un aspect pozitiv uh, în ceea ce privește profitul uh, băncilor, profitabilitatea băncilor. Acum, uh, iată, are loc o încetinire a creșterii, dar dacă, dacă aș putea spune, profitabilitatea scăzută depășește impactul negativ al ratelor dobânzilor negative și profitul redus al băncilor din Europa ține de, are cauze structurale. Nivelul de credite neperformante. Trebuie să facem în continuare progrese, că dacă s-a uh, făcut uh, pași înainte, nu este suficient ce am făcut. În al doilea rând, um, mai există și o chestiune legată de eficiență. Uh, rata um, costurilor la venit, a randamentului, este mai scăzută decât în alte părți ale lumii. Și uh, în uh, Europa, sectorul bancar uh, are un, o trăsătură excedentară și acest excedent și capacitate excedentară trebuie redusă la nivelul sistemului bancar. Acestea sunt elementele structurale care țin și de consultare și de chestiunea eliminării acestei capacități excedentare și conform cercetării pe care am derulat-o noi la BCE, acestea țin mai mult, acestea sunt mai importante decât de ratele de dobânzii um, mici care, pe care le avem de ceva timp și care nu se vor schimba în zona euro. Uh, iar um, în ceea ce privește Uniunea Bancară, EDIS este foarte important pentru noi și finalizarea acestuia, acestui sistem. Uh, EDIS uh, este o piatră unghiulară foarte importantă și al treilea element al Uniunii Bancare, al treilea pilon al Uniunii Bancare de care avem nevoie, însă discuțiile nu sunt deloc ușoare, fiindcă uh, trebuie să avem și o reducere a riscului și o reciprocizare a riscului și și, bineînțeles, un, uh, fără un edis uh, ambițios nu vom putea finaliza Uniunea Bancară, ceea ce, bineînțeles, va avea un efect negativ în ceea ce privește percepția industriei bancare europene. Și un alt element îl reprezintă finalizarea uh, Uniunii pieței de, piețelor de capital. Deciziile privind Uniunea Bancară și Uniunea uh, piețelor de capital trebuie să fie definitivate și ele și uh, prin uh, uh, punerea la dispoziția unor, unei capacități fiscale, a unor instrumente fiscale pentru a putea să se ia acțiuni contraciclice. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din partea grupului SD, Pervanș Berez. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Ați uh, vorbit despre capacitatea bugetară din nou, așa cum ați făcut-o și în prezentarea dumneavoastră. Și cu toții ne gândim la declarațiile ferme făcute de președintele BCE, când, care spunea că în ceea ce privește acest subiect trebuia să se facă, trebuie să se facă progres și că avem nevoie de un dispozitiv instituțional uh, care să poată să redea echilibrul bunei guvernanțe. Dar lucrurile nu au evoluat în acest sens la Consiliu și propunerea Comisiei, care a fost considerată prea puțin ambițioasă, dar care avea totuși meritul de a se apleca asupra unei funcții de stabilizare în zona euro, totuși riscă să dispară pur și simplu în uh, miezul discuțiilor de la Consiliu care se concentrează mai mult pe reforma structurală. Dumneavoastră ați zugrăvit mediul în care evoluează politica monetară europeană, fie că este vorba despre riscurile asupra comerțului sau riscurile legate de urmarea de urmările unui Brexit care se prefigurează din ce în ce mai mult și cum și în, în mesajul politic pe care l-ați transmis în a, cu ocazia acestui raport anual, ce conține el, uh, acest mesaj către legiuitorii europeni în ceea ce privește cadrul de care aveți nevoie dumneavoastră pentru a asigura stabilitatea și eficiența politice monetare, fiindcă știm cu toții că Banca Centrală europeană nu poate să facă totul în acest domeniu. Well, uh, perhaps you know the first message. Primul mesaj pe care aș dori să-l transmit uh, personal ar fi că nu trebuie uitat că politica monetară nu este atotputernică. Politica monetară face parte din mixul de politici economice care pot fi aplicate în orice economie și politica fiscală joacă un rol important. În trecut uh, am uh, avut impresia uneori că politica monetară este singurul instrument disponibil pentru a putea scoate zona euro din criză. Iar uh, BCE-ul a făcut o treabă foarte bună aici, am văzut care sunt rezultatele, dar trebuie să ținem cont de faptul că politica monetară nu este eh, singura direcție, singurul instrument pe care îl avem la dispoziție, că mai sunt și alte politici, instrumente de politici economice care pot fi folosite cu pertinență. Ați vorbit despre politica fiscală și aici există două dimensiuni. Politica fiscală la nivelul guvernelor naționale, acolo trebuie întrunite criteriile Pactului de Stabilitate și de Creștere, iar noi considerăm că asta este foarte important, știți prea bine. Uh, că, care este poziția, că, că poziția și situația fiscală de, diferă de la un stat membru la altul și sunt unele țări care au uh, spațiu fiscal pe care ar trebui să-l folosească pentru a consolida activitățile și alte țări au un nivel de îndatorare foarte ridicat și deci o datorie publică foarte ridicată și spațiul, marja de manevră, deci este mult mai limitat. Dacă doriți părerea mea personală pentru a avea o opinie consolidată privind uh, politicile fiscale din, uh, ale țărilor din zona euro, uh, bine, acest lucru este foarte, este important, este foarte important, iar în același timp noi sprijinim întru totul propunerea de a avea un instrument consolidat fiscal pentru zona euro, care să nu aibă doar ținte de eficiență și de concurență, și să fie și un instrument de stabilizare în cazul în care uh, ar fi afectată zona euro, o parte a zonei euro sau întreaga zona euro de vreun șoc asimetric. Această combinație uh, de marjă de manevră pentru unele state membre, de a avea posibilitatea de a avea o politică fiscală mai expansionist, expansion, expansionistă și uh, apoi posibilitatea de a asigura capacitatea fiscală contraciclică sunt uh, foarte importante. Și eu uh, cred că reforma structurală, reformele structurale sunt foarte importante și sunt necesare pentru a îmbunătăți productivitatea economiei pe termen mediu și în același timp competitivitatea zonei euro. Dar un lucru este limpede politica monetară nu poate să fie singurul instrument, uh, trebuie să îi se alăture și reformele structurale și politica fiscală. Și în mixul politic actual și cu mixul politic actual, de politici actual vom putea duce la consolidarea creșterii pe termen mediu. Mulțumesc. Ramon Tremosa. Signor de Guindos. Bună ziua, domnule de Ghindos. Vreau să vă pun o întrebare, mai multe întrebări. Prima, cu privind transparența BCE. După cum știți, în Parlamentul uh, European și din mandatul anterior, uh, mai mulți deputați uh, făceam presiuni să se, să se publice programul Target 2, lucru care acum se întâmplă în mod normal și, a, și ceream uh, ca um, deciziile uh, Consiliului de Guvernatori să fie făcute publice și uh, și acum câțiva ani am solicitat public, mai mulți economiști, ca, am solicitat BCE-ului să facă publice numele companiilor care beneficiau de pe urma cumpărării de datorie din partea unor bănci centrale. Acum că vor fi noi programe în acest sens, care este părerea dumneavoastră? Trebuie să se facă publice aceste date, nume, cantități, termene și așa mai departe. Apoi, în presă se scrie despre diverse posibile fuziuni bancare în Germania, Commerzbank cu Deutsche Bank și o posibilă fuziune între uh, Bankia și o altă bancă, acum se vorbește despre excesul de capacitate de la BCE, ne-ați putea să ne dați mai multe informații și niște uh, numere, cifre concrete. Acum încep, în ceea ce privește creditele neperformante. Este un subiect care mă obsează pe mine, Mario Draghi. Când vine la noi, în mod regulat, uh, în uh, noiembrie 2017, de pildă, mi-a răspuns la o întrebare spunând că, după părerea sa, cauza creditelor neperformante o reprezenta neaplicarea, efic- neaplicarea eficientă a directivei privind plățile întârziate, întârzierile de plată. Și uh, asta era în 2017 în Spania. De pildă, nu există un regulament privind uh, sancțiunile care, pentru multinaționale, de pildă, care, de pildă, doi ani de zile pot uh, întârzia cu plata. Și Mario Draghi a spus foarte clar atunci că eu acuz nu numai marile companii, dar și statele, pentru că ani de zile nu și-au respectat uh, obligațiile față de IMM-uri și iată acum avem o criză foarte gravă și în unele țări din uh, sud, uh, uh țări, uh, șomajul la a crescut cu 20 de puncte procentuale, deci uh, așa cum s-a întâmplat în Spania și iată în Danemarca nu s-a întâmplat așa ceva, dar în Spania s-a întâmplat și dacă mai avem o, dacă mai confruntăm, vom mai confrunta cu o altă criză uh, inopinată pentru că nu se nu se respectă uh, ai posibil să avem o criză similară pentru că nu se respectă legea în mod egal în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Tremosa. A spus niște întrebări foarte pertinente. În primul rând, cu privire la trans- prima cu privire la transparență, a doua cu privire la posibile fuziuni în industria bancară și cu privire la creditele neperformante și uh, întârzierile de plată. O să încep cu ultima întrebare. Întârzierile de plată și uh, întârzierile în general uh, sunt un lucru nefericit. Uh, dar cum a spus, problema nu reprezintă neapărat faptul că marile companii nu le plătesc pe cele mai mici și impun uh, condiții de plată incorrecte, ci că uneori și sectorul public chiar face plățile foarte târziu. Și a avea instituit la nivel legislației naționale uh, un sistem pentru a evita astfel de situații ar fi um, binevenit. Fiindcă, așa cum ați spus uh, și dumneavoastră, într-o perioadă de încetinire a creșterii economice, dacă avem uh, o reducere a creditării, așa cum s-a întâmplat acum 7-8 ani și în același timp uh, Eh, avem și eh, o situație în care administrațiile publice întârzie cu plata față de IMM-uri, imediat eh, se va înrăutăți situația de, de a creditării și de criză și iată de ce acest subiect va fi foarte important. Apoi, în ceea ce privește consolidarea uh, nu vreau să intru aici în foarte multe detalii concrete sau să dau nume, dar uh, vreau să vă spun că în uh, Europa, aceasta este realitatea, avem uh, o industrie bancară suprapopulată, care ceea ce duce în unele țări la capacitate, de, la un excedent de capacitate și și afectează profitul multor, bă- multor bănci din Europa. Deci consolidarea ar putea fi o alternativă la de a reduce costuri și de a spori eficiența, dar vreau să vă spun un lucru foarte clar, că la, la nivel european, din punct de vedere al BCE-ului, noi am dorit să avem consolidări transfrontaliere și nu am asistat la prea multe consolidări, consolidări transfrontaliere recent. Au existat unele înțelegeri între Spania și Portugalia, dar uh, nu s-a întâmplat uh, nimic uh, relevant după aceea. Și asta ar fi foarte important. Da, dacă avem o uniune bancară, unul dintre principalele elemente este să avem bănci cu adevărat europene care să aibă filiale în mai multe țări. Și iată, acesta ar fi un semnal foarte important pentru finalizarea Unirii Bancare și s-ar transmite mesajul corect, și anume că dorim să avem o piață unică, avem o piață unică bancară, într-adevăr. Apoi, în ceea ce privește uh, Transparența. Suntem cu totul de acord că uh, transparența, răspunderea sunt foarte importante. Acum, în ceea ce privește uh, nume concrete, uh, în ceea ce este programe de investiții, vreau să vă spun că asta ar putea crea distorsiuni pe piață dacă facem publice aceste nume și uh, am putea să, și ar putea să existe niște efecte secundare neplăcute. Deci poziția noastră, politica noastră de până acum este de a nu publica aceste nume, fiindcă efectele uh, secundare ar putea să fie negative și ar putea să, um, să fie mai importante decât transparența în sine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu avem fuziuni transfrontaliere, fiindcă uh, există stimulente negative de reglementare și asta pentru că nu avem uniune bancară, pentru că nu a fost finalizată. Deci avem un cerc vicios aici pe care, pe care, trebuie, care trebuie să, de care trebuie să scăpăm și sperăm să facem asta în următoarele luni, în următorul mandat. Domnul Vali. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pe care vreau să vă pun în legătură cu obiectivul BCE în măsura în care dorește stabilitatea prețurilor, după cum știm din mandatul pe care și l-a dat Banca Centrală. În ultimele luni am văzut o încetinire a indicelui de inflație, care se apropie din ce în ce mai mult de 2%, pentru că politicile monetare au, și-au au dat roade Vedem însă că inflația a ajuns pe la 1,4% și foarte mulți consideră că este în cădere absolută politica monetară a băncii centrale, în măsura în care nu reușește să atingă nici măcar obiectivul pe care și l-a propus la inflație uh, la 2%. De aceea aș vrea să vă întreb dacă, având în vedere finanțările pe termen uh, lung, tier, ro Uh, despre care ați vorbit în ultimele luni, dacă vedeți posibilitatea de a deschide un quantitative easing, relaxare cantitativă, așadar, pentru ca să nu intrăm într-o direcție negativă. Mulțumesc! În primul rând, vreau să vă spun că, da, am am mai vorbit despre evoluția inflației și cauzele inflației. Dacă ne uităm la inflația nominală, prețurile la energie au un efect. Sunt uh, principala cauză a încetinirii uh, creșterii inflației la 1,4%. Cam departe de ținta noastră de de sub 2%, mă rog, aproape de 2%, așa cum am spus. Acum, în ceea ce privește inflația subiacentă, asta este mai importantă, fiindcă este, inflația subiacentă este elementul stabil al inflației și ar trebui să, eh, in, să fie indicatorul privind viitorul inflației. Și noi am eh, constatat că există o decelerare luna, a existat o decelerare luna aceasta la, de la un nivel care depășea uh, 1% la 0,8% și asta ține de încetinirea creșterii economice și dacă va exista o redresare a activității economice în a doua jumătate a anului, aceasta este ce am prognozat noi uh, uh, de 1,1%, dar noi am prognozat că prima jumătate a anului va fi mai slabă la nivelul activității economice și uh, economia apoi își va reveni în a doua jumătate a anului. Și uh, asta va da o mână de ajutor uh, creșterii inflației uh, subiacente. Apoi, în ceea ce privește acomodarea monetară, așa cum am spus mai devreme, noi uh, emitem lichidități uh, generos, condițiile financiare uh, sunt uh, realizate, uh, companiile, uh, marile corporații se bucură de condiții foarte bune în ceea ce privește ratele dobânzii și uh, uh, um, accesul la finanțare, avem lichidități generoase și condițiile de finanțare solide există și vor exista și pe viitor. În același timp însă se pune problema evoluției salariilor și Asta, aici avem un semn de întrebare. Ce, ce se întâmplă, ce se va întâmpla, fiindcă fiindcă salariile cresc cu 2, de la, între 2 și 2,5% în unele uh, țări uh, evoluția crește și mai mult, evoluția salariilor este și mai mare. Dar de ce nu se reflectă uh, și în prețul la consum și în Uh, inflația nominală și inflația subiacentă. Acum ar fi mai multe explicații, poate că e uh, efectul crizei anterioare sau modificarea structurală a piețelor, dar ceva ce nu s-a întâmplat până acum. Până acum efectul se, se simțea mult mai intens decât acum. Și ceea ce privește măsurile, ei bine, avem un instrumentar foarte bogat de instrumente alternative. La ultimul Consiliu al Guvernatorilor am hotărât să lansăm uh, o nouă serie de TLT-RO, o TLT-RO 3, care va începe în septembrie și vom publica condițiile, mă rog, uh, uh, prețurile la acest, aceste operațiuni ro 3 în următoarele luni, în următoarele săptămâni și în continuare, efectul va fi pozitiv în ceea ce privește finanțarea băncilor și menținerea costului finanțării băncilor sub control și uh, pentru a avea o, o transmisie lină a politicilor finanțare și uh, și am, am amânat uh, data unei creșteri a ratei dobânzilor până după finalul anului. Dar avem mai multe opțiuni uh, posibile. Dacă s-ar întâmpla ceva ciudat, dacă ne dăm seama că nu vom reuși să ajungem la rezultate în mandatul nostru, să fiți siguri că vom uh, încerca să, să, să, atinge, să ajungem la rezultate în mandatul nostru și vom folosi toate instrumentele pe care le avem în instrumentarul nostru pentru a face acest lucru. Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc, Ștefan Gerold. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule vicepreședinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru discursul pe care ni l-ați uh, prezentat la început și pentru raport. Prima întrebare a fost deja acoperită, era despre ratele dobânzii. Nu am decât două întrebări de aceea scurte. Prima întrebare în legătură cu dezechilibrele din sistemul uh, Target 2. Înainte, sistemul era în scădere, iar acum este în creștere și vreau să știu dacă aceasta este o îngrijoare pentru BCE și dacă da, doriți să contracarați această tendință. Iar a doua întrebare în legătură cu Brexitul, dacă există vreo dezbatere de cooperare cu Banca Angliei pentru ca să se mai atenueze consecințele Brexitului în sistemul bancar? Mulțumesc! Despre Target 2, știți că gapurile în sistemul Target 2 au legătură cu uh, implementarea descentralizată a programului de achiziții de active în, și diferențele dintre diferite țări. Însă aceasta nu este un lucru care vine ca răspuns la temerile potențiale pe care am putea să le avem și care au uh, fost date în mijlocul crizei, ci are legătură mult mai mult cu chestiuni operaționale din cauza implementării descentralizate a programului acesta și fiind dat că am trecut de faza achizițiilor nete atunci sunt convins că pe viitor o să reușim să atingem o convergență mai bună și un echilibru mai bun și între cele de diferitele țări în legătură cu Target 2. În ceea ce privește Brexitul, un lucru foarte important care este într-adevăr uh, chiar esențial acum, consecințele unui, unui Brexit fără acord ar putea să fie gestionate, dar nu sunt fără importanță totuși. De ce sunt gestionabile după părerea mea? Pentru că diferitele instituții europene și guvernele au luat măsuri și decizii pentru ca să minimizeze impactul potențial al unui Brexit fără acord, adică scenariul cel mai rău posibil. Însă, în același timp, știți și că sectorul privat care este de obicei mai pregătit pentru un Brexit fără acord decât acum șase săptămâni, șase luni, a luat și el măsuri. Eu zic că nu numai că este gestionabil, dar uh, este și va, și, va impacta totuși sistemul, pentru că piețele nu au calculat posibilitatea unui scenariu fără acord. Și dacă se întâmplă acest scenariu cel mai rău posibil și trebuie să fim pregătiți pentru cei mai rău, pentru ca să ne bucurăm de ce va fi mai bine de atât, um, totuși trăim un moment de încetinire a economiei uh, globale. Avem mai mulți factori care au contribuit la acest lucru și care au uh, dus la decelerarea economiei. Deci o ieșire fără acord, care nu a fost bine calculată de către piețe și care era considerată un scenariu de probabilitate scăzută până acum, uh, de retragere a Regatului Unit, ar putea să funcționeze ca un fel de amplificator al impact impacturilor negative deja și a tendințelor negative pe care le aveam deja în economia europeană și deci acestei decelerări. Ar putea să existe un impact clar și pe derivate, pe asigurări, iar impactul potențial al unei lipse de acord um, ar putea să mm, creeze și o senzație negativă în general, ceea ce la rândul său ar agrava toate elementele care decelerează economia europeană. Iată de ce eu nu cred că ar trebui să neglijăm acest aspect. Ar trebui să spunem că un Brexit fără acord este gestionabil, dar că are, aduce cu sine și multe riscuri. Mulțumesc! S-a cam terminat timpul întrebărilor, spune președintele domnul Fernandez. Bună ziua, bine ați venit, domnule vicepreședinte. Mă bucur că a fost alături de noi și că putem evalua activitatea BCE și putem afla care este părerea recomandărilor pe care le-am făcut noi BCE-ului în ultimii ani. BCE-ul și președintele BCE-ului au gestionat întotdeauna foarte bine comunicarea acel uh, comunicarea politicii monetare cu tot ce trebuie făcut a fost fiul roșu în ceea ce privește uh, atingerea obiectivelor uh, băncii centrale și uh, inflația de 2%, de pildă. În ultimele săptămâni uh, am asistat la oarecare confuzie în ceea ce privește comunicarea BCE, subliniind în primul rând faptul că de la ultima reuniune măsura în care această politică monetară ar trebui să dea dovadă de acomodare și perspectivele de creștere și de inflație să fie moderate, părea normal anunțul BCE de că se vor uh, va impulsiona uh, se vor impulsiona nouă lichidități pentru a impulsiona uh, activitatea și inflația. Dar după această comunicare oficială a BCE-ului, săptămâna trecută, președintele BCE a anunțat posibilitatea de a revizui uh, tipurile uh, de rate ale dobânzilor negative în bilanțul uh, băncilor, bilanțul BCE și nu se înțeles, și n-am înțeles uh, cum uh, la, cu o săptămână înainte avem nevoie de mai multe lichidități pentru a menține profilul de acomodare a politicii monetare și apoi peste o săptămână se vorbea despre revizuirea ratelor negative pentru a se lua uh, o decizie de fapt contrară față de ce hotărâse BCE-ul cu o săptămână înainte. Și aici aș dori să vă întreb dacă această posibilă revizuire a ratelor dobânzilor, a ratelor dobânzii negative a fost, a fost deja hotărâtă de BCE și în ce fel ar putea ca acest anunț să stârnească confuzie în ceea ce privește comunicarea politicii cu privire la politica monetară din partea instituției dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Fernandez. Vă mulțumesc, domnule Fernandez. În primul rând, vreau să clarific că o parte din comunicările noastre și a deciziilor luate de către bordul de guvernatori acum două săptămâni a fost de amânare a mm, deciziilor asupra ratelor dobânzii la sfârșitul vării, poate chiar până la sfârșitul anului acesta, pentru ca să putem gestiona mai bine Așa cum am spus în comunicare noastră, aceste fluctuații. Am, uh, am spus exact cum ați zis și dumneavoastră înainte că vrem să amânăm uh, aceste semnale privind nivelul viitor al ratei dobânzii de referință. Am spus de asemenea că în uh, operațiunile noastre de politică monetară avem o perioadă până în martie 2021 în care vrem să uh, până la care putem amâna și vrem să toată comunicarea a fost în această direcție. Un răspuns al nostru la încetinirea economiei, la deflație, la prospecțiunile de deflație și uh, la încetinirile de care vorbeam. Noi, până la sfârșitul uh, lui 2019, de aceea nu așteptăm uh, nicio creștere a ratelor dobânzii. Însă, eu cred că întrebarea care se pune aici este despre posibilitatea de a elimina sau a evita um, rate negative care să fie impuse băncilor de dobândă taxarea așadar băncilor. Acest lucru nu s-a discutat până acum, nici în uh, cadrul Consiliului Executiv și nici în Consiliul de Guvernatori. Dar e vorba aici de un subiect diferit. Ce este clar e că analizăm în continuare posibilitățile și alternativele de uh, control Momentan însă nu am luat nicio decizie pentru că nu am purtat discuții în uh, cadrul uh, forumurilor executive, Consiliul Executiv și Consiliul de Guvernatori. Thank you, Mr. Ger Mulțumesc, domnul Gerold. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare, domnule vicepreședinte în legătură cu Brexitul. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost atât de direct și că ne-ați răspuns la obiect. În ceea ce privește rata de schimb între lira sterlină și euro, până acum, mai ales după primul vot pe acordul Brexitului din Camera Comunelor, ne-am fi așteptat la o devalorizare a lirei sterline în fața euro și nu s-a întâmplat acest lucru, a fost o surpriză pentru că toată lumea s-ar fi așteptat să se întâmple. Însă o parte din adevăr poate să vină de la analiza dumneavoastră și anume că nu a fost încă calculată această întâmplare. Întrebarea este, vă așteptați uh, ca lira să scadă față de euro după ce este clară ieșirea fără acord a Marii Britanii din UE? Mulțumesc! Nu știu care va fi uh, rezultatul și care va fi uh, până la urmă procesul pe care trebuie să, de care trebuie să ne care va trebui să ne pregătim pentru el, dar poate noastră aveți mai multe informații. O să vedem ce fel de Brexit vom avea până la urmă. Eu nu am pretenția să știu ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Însă, un scenariu fără acord nu a fost calculat de către piețe și dacă se va întâmpla sau nu, nu știm. Dar în cazul în care se întâmplă, cel mai rău scenariu posibil atunci piețele vor reacționa. Este clar că câteodată piețele um, o iau razna într-o direcție sau alta și uh, e clar că ceea ce se întâmplă nu este scenariul de bază. Reacția ar putea să însemne mai multe variante, o rată de schimb, um, piața piețele de titluri de capital uh, poate să, fie, să se manifeste în diferite feluri. Reacția care ar putea să fie uh, vizibilă în rata de schimb, sigur, este posibilă, dar problema e mai degrabă că orice se întâmplă este o veste proastă, un acord, un, nou niciun acord este o veste proastă pentru fragilitatea economiei. Știm că suntem într-un proces de încetinire oricum, și deci un Brexit fără acord ar putea să fie un factor suplimentar prin care activitățile de care vorbeam înainte să fie exacerbate și deci să avem în următoarea jumătate a anului o astfel de exagerare a tendințelor. E foarte important ce se întâmplă. Piețele nu sunt aliniate la posibilitatea unui Brexit fără acord și de aceea trebuie să rămânem aproape de ce se întâmplă. Mulțumesc. Mulțumesc, Pervonș Perez. Mulțumesc. Raportul anual pe care ni l-ați prezentat, dumneavoastră ați dat câteva indicații despre felul în care Banca Centrală s-a angajat despre punerea uh, în aplicarea criteriilor de dezvoltare uh, economie, sustenabilitate și guvernanță. Și uh, uh, ați văd o diferență față de acordurile pe care le-am stabilit uh, la Paris în programul dumneavoastră punerea în aplicare a unei strategii de mai puțin de două grade nu a fost uh, urmărită într-un mod semnificativ și se discută foarte mult acum despre felul în care Banca Centrală a avut o strategie contrară luptei împotriva schimbărilor climatice, așa cum stabilisem noi la Paris. Ce puteți să ne spuneți față de această tendință? În legătură cu raportul anual, aș dori să vă să mai ne explicați puțin mai mult despre ceea ce s-a angajat, ceea ce s-a uh, făcut în ultimul an în legătură cu strategia personalului o strategie foarte care ne îngrijorează în legătură cu uh, aspectele sociale și îmbunătățirea aspectelor de gen în guvernanța băncii centrale europene. În legătură cu schimbările climatice, Este foarte important să înțeleagă companiile de asigurări, băncile, fondurile de pensii că schimbările climatice ar putea să fie și vor fi, dacă nu luăm măsuri, o problemă structurală și un risc de uh, financiar și de stabilitate. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l conștientizăm și să facem băncile să înțeleagă că schimbările climatice ar putea să declanșeze multe amenințări, multe provocări uh, care să se întoarcă împotriva lor în ceea ce privește stabilitatea financiară. Sunt foarte convins că e vorba de o realitate aici. Însă cum putem să implementăm astfel de mesaje? Mesaje care să fie transmise băncilor și sistemului financiar în general. În general, noi uh, ne implementăm uh, evaluările despre riscurile financiare, dar momentan nu am inclus schimbările climatice. Acum vom începe să includem această componentă în, uh, în rapoartele noastre. Mai sunt de exemplu, atacurile cibernetice, care sunt un element structural, iar schimbările climatice ar trebui să fie un element similar, care trebuie să fie luat în considerare ca o amenințare uh, structurală și de stabilitate față de uh, sistemele financiare. Este un mesaj foarte clar pe care vrem să-l transmitem din partea noastră ca supraveghetori ca cei responsabili pentru implementarea politicii monetare, dar și pentru stabilitatea financiară și țintele ei. În cazul nostru, schimbările climatice vor fi din ce în ce mai mult parte din toate rapoartele de stabilitate uh, financiară și de riscuri macroprudențiale pe care le vom uh, întocmi. În al doilea rând, în legătură cu schemele de egalitate de gen despre care m-ați întrebat în legătură cu BCE-ul, sunt foarte importante. Din păcate însă avem o situație pe care o cunoașteți în uh, bordul de guvernatori. Sper să putem să avem câteva înlocuiri uh, în următoarele luni și să avem o situație mai echilibrată, deci în bordul executiv și uh, sunt uh, favorabile acestor schimbări. Nu e vorba numai de bordul execu- de executiv, ci e vorba de staff în general care trebuie să participe la această tendință de echilibru de gen. Este un obiectiv important pentru noi și în ceea ce privește incluziunea și diversitatea pentru care ne implicăm. Un minut, că știai, domnul Tremoso. Mulțumesc. Doar scurt vreau să mai pun o întrebare suplimentară. În legătură cu transparența, poate că nu m-am exprimat corect. Domnule de Ghindos, ați spus că nu dorește să numească companii pentru ca să nu existe efecte secundare pe piață, dar acum doi ani, din cauza presiunii majorității membrilor, BCE-ul a dat nume de companii și de holdinguri CSPP. Aceasta ar trebui să fie o practică care ar trebui să se aplice și la CV, PP3, AVS și uh, ABSPP. Eu sunt convins că și în următoarea legislatură va fi important. Da, mulțumesc, aveți dreptate. Noi nu vrem să publicăm numele în general, pentru că sunt chestiuni delicate și uh, deci depinde și de felul în care investim în fiecare companie, dar aveți dreptate cu ce spuneți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc domnului vicepreședinte de Gindos pentru contribuții și pentru acest schimb interesant de opinii. Cred că este normal să fie sala atât de goală în acest moment al anului, dar în orice caz, chiar și cu puțin, discuția a fost extrem de interesantă și vă mulțumim tuturor pentru prezență și mulțumim uh, membrilor BCE pentru colaborarea excelentă. Acum va trebui să facem o scurtă pauză și pentru că avem nevoie de o reuniune a um, coordonatorilor raportorilor din umbră. 10 minute suspendarea reuniunii și după aceea continuăm.